cu solicitare de răspuns oral, de fapt două, adresate comisiei. Dau mai întâi cuvântul domnului Gallagher, 5 minute. Mulțumesc. Ah, domnul Gallagher nu este aici. Atunci, domnul Cadec. Mulțumesc, doamnă președintă. Doamnă președintă, domnule comisar, stimați colegi ne am uh, dorit această dezbatere privind uh, situația pescuitului uh, de Macron în Atlanticul de Nord-Est, pentru că ne aflăm în fața riscului ca această specie să nu poată să supraviețuiască. Este vorba despre bibanul de mare. Este uh, situația uh, cu care se confruntă uh, pescarii în clipa de față, iar pescuitul bibanului uh, se face prin tehnici multiple de către profesioniști. Există tot felul de nave de pescuit, fie se practică pescuitul de suprafață, fie pescuitul sub un anume pavilion. Și există în clipa de față prevedere în ce privește dimensiunile bibanului care poate fi pescuit între 35 și 40 de centimetri. Dar uh, în clipa de față uh, peștii sunt foarte vulnerabili în momentul în care se uh, strâng în bancuri de pești. Deci, Franța dorește să ia măsuri în colaborare cu asociațiile profesionale din acest domeniu în privința pescuitului bibanului, ca să nu existe o presiune deosebită asupra adulților în perioada de reproducere și Uh, pescuitul uh, pelagic uh, are de asemenea niște restricții. Eu salut măsurile care au fost luate, dar ele sunt insuficiente. Eu cred că trebuie să stabilim într-o manieră responsabilă prevederile privind dimensiunea peștilor pescuiți, astfel încât să protejăm specia. Și eu cred că trebuie să existe o armonizare pe plan comunitar. În ce privește deciziile luate în 2012, s-a constatat că există un risc în ce privește această specie care poate să dispară. Ca atare s-a decis o reducere cu 20% a cantității acceptate pentru capturi. Comisia propune statelor membre să intensifice uh, urmărirea activității uh, pescuitului profesionist și uh, o alternanță a a uh, perioadei de activitate și a celei de uh, repaus pentru a proteja această specie. Este nevoie de măsuri de bună gestionare care să permită pescarilor să-și exercite profesia în cadrul uh, cotelor uh, totale uh, acceptate. Uh, și uh, sigur că trebuie să existe și un plan de gestiune plurianual uh, care să permită continuarea capturilor pe termen mediu și lung și să uh, permită comercializarea acestei specii care este foarte solicitată de către consumatori. Dar este nevoie de o mai bună reglementare a pescuitului și a pescuitului amator este important ca să se stabilească cote juste, echitabile pentru pescuitul profesionist, pentru ca nivelul uh, stocului european să poată fi menținut și eu cred că și în, pentru anul 2014 trebuie să fie luate aceste măsuri, astfel încât uh, tacul să uh, poată să fie uh, bine gestionat și în sistem plurianual. Comisia trebuie să-și asume responsabilitatea. Noi propunem măsuri concrete pentru uh, salvarea acestei specii de biban de mare și uh, pescarii amatori să uh, țină seamă de reglementări pentru a nu periclita această resursă. Uh, eu cred că ar trebui să avem un plan de gestiune plurianual pentru uh, bibanul de mare. Vă mulțumesc, domnule Cadec, și dau cuvântul acum celui de-al doilea autor al întrebării, domnul Gallagher. Uh, uh, mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă președinte, Islanda și insulele Feroe pescuiesc macrou într-un mod uh, nereglementat în ultimii ani. Islanda și-a crescut uh, cota de la 1% în 2006 la 23% în 2013 în ape în care stocurile uh, scad. Insulele Feroe au trecut de la 4,6% în 2009 la 23,9% în 2013 cam în aceeași uh, regiune, de fapt. Iar seară la Londra, după multiple reuniuni, s-a găsit un acord între Uniunea Europeană, Norvegia și insulele Feroe referitor la pescuitul de macro în Atlanticul de Nord. Un acord care va fi în vigoare timp de 5 ani. Islanda nu participă la acest acord, s-a retras din uh, discuții și și-a creat uh, o cotă unilaterală pentru 2014. Captura totală prevăzută este de 21 1,2 uh, milioane de tone, ceea ce reflectă o recomandare din partea ISIS de a crește uh, cota tota, uh, totală. Bineînțeles, din punctul meu de vedere, aceasta este o veste bună pentru noi. Cota noastră va crește de la 57.000 de tone la 105.000 de tone. Și avem o industrie care uh, are o cifră de afaceri de 125 de milioane de euro, ceea ce va crește anul acesta. Este vorba de o creștere de 60% față de cota uh, provizorie dată la începutul acesta an. Pe termen pe termen lung ne temem, și acest lucru este îngrijorător, insulele Fero au primit 12,6%. Uh, este uh, ceva grav și nu trebuie să ducă la pierderi pentru sectorul uh, în, în Uniunea Europeană, pentru sector. Uniunea Euro- Comisia Europeană și doamna Damanaki mai ales trebuie să își asume uh, în totalitate responsabilitatea pentru asta. Uh, comportamentul dumneei este puțin spus dezamăgitor. Uh, iar uh, modul în care a acționat arată lipsa de respect față de acest Parlament și față de Comisia pentru Pescuit. Doamna comisar era dispusă să ajungă la un acord cu orice preț și s-a arătat dispusă în mod public să dea 11,9 până la 12% exista, avea, avea instrumente pentru a, pentru a impune sancțiuni acestor uh, țări și um, uh, 98% din Parlament votase pentru aceste sancțiuni. Norvegia însă a fost uh, hotărâtă și a refuzat uh, eforturile doamnei Damanaki de a uh, submina industria europeană. Acest lucru poate duce la pierdere enorme pentru întreg sectorul uh, și industria bazată pe acesta. Sperăm că noua comisie, noul comisar uh, se vor avea mai multă grijă de acest uh, sector. Islanda și insulele Feroe uh, erau responsabile de pescuitul excesiv a altor, uh, unei alte specii de pește, ceea ce a dus la aproape distrugerea acestui stoc acest exemplu ne arată ce se poate întâmpla dacă nu se acționează. Este dezamăgitor că Islanda uh, a refuzat din nou să coopereze cu celelalte uh, state. Raportul meu a fost adoptat în comisie cu o mare majoritate. Înainte de vacanța de vară, comisia, doamna comisar a, stat, a fost alături uh, de noi, ni s-a, ne-a privit în ochi și ne-a spus că va lua măsurile necesare. Și ce a făcut? Nimic. Și nu mă uimește că și-a retras uh, cuvântul și a uh, continuat cu o strategie uh, subminând uh, Norvegia. Sunt uh, convins că dacă ar fi impus sancțiuni Islandei anul trecut, nu am fi fost în situația în care ne aflăm astăzi. Uh, Um, când Islanda refuză să coopereze. În mai 2013, Comisia a folosit acest instrument uh, împotriva insulele, insulelor Feroe pentru uh, pescuirea excesivă a unui tip de uh, herring. Este important uh, ca acum Comisia să impună sancțiuni Islandei. Mulțumesc, domnul Lewandowski, numele Comisiei. Eu uh, o să, răspund, o să răspund mai întâi la problema legată de uh, bibanul de mare. Vă mulțumesc pentru adresarea acestei întrebări către Comisie. Discutăm din 2012 despre conservarea bibanului de mare și de atunci uh, au existat două evoluții. Pe de o parte, sunt dovezi mai multe, mai multe dovezi științifice cu ceea ce privește stocul și durabilitatea. Pe de altă parte, avem o reformă clară a politicii comune în domeniul pescuitului. În ceea ce privește dovezile științifice, ele uh, arată reducerea biomasei și se solicită uh, reducerea uh, capturilor de biban de mare. Comisia a acceptat dovezile și a susținut această idee. În ceea ce privește reforma politicii comune în domeniul pescuitului, acum există regionalizarea. Prin urmare, uh, statele membre trebuie să-și asume răspunderea și să eh, dezvolte uh, măsuri naționale de control și planuri de management mult mai cuprinzătoare. Este un fel de abordare de jos în sus Uh, eu țin seama de intervențiile de aici din, uh, din sală, dar logica uh, politicii comune în domeniul pescuitului a fost regionalizarea. Acum trebuie să o punem în aplicare și să vedem dacă funcționează sau nu. Totodată este datoria noastră să, să analizăm eficiența măsurilor uh, naționale și să cerem comunității științifice să verifice dacă acestea sunt suficiente sau nu. Uh, noi vrem să susținem uh, statele membre, dar regionalizarea, reforma de regionalizare este logica politicii comune în domeniul pescuitului. Uh, propunerea unor cote europene rămâne o opțiune. Însă, știm cu toții că majoritatea statelor membre se opun unei cote comune și sunt pentru regionalizare, pentru crearea de răspunderi uh, proprii și de uh, capacități manageriale naționale. Deci aceasta este situația lucrurilor la momentul de față. Logica uh, dovezilor științifice pe de o parte, apoi regionalizarea pe de altă parte și totodată evident că țin seama de intervenția domnului Cadec, care solicită o altă logică a cotelor europene. Dar uh, starea lucrurilor la momentul de față este clară, majoritatea statelor membre nu sunt pentru o cotă paneuropeană. În ceea ce privește pescuitul de macro, din nou, colaborăm cu Parlamentul de peste patru ani pentru a găsi o soluție dovezile uh, arătând clar că stocul se deplasează și, uh, bineînțeles, ține seama de specificitățile statelor membre afectate. Dovezile sunt clare în ceea ce privește uh, stocul, iar mesajul este unul bun. Faptul că am reușit să ajungem în sfârșit la un acord, după cum spunea domnul Gallagher, între Uniunea Europeană, Norvegia și insulele Feroe, fără Islanda, într-adevăr. Da, este dezamăgitor că Islanda s-a retras. Discuțiile au fost lungi și intense. Și nu pot să fiu de acord că nu s-a ținut seama de cel, interesele pescuitil, pescarilor din Uniunea Europeană, dar și de stocurile Uh, durabile, pentru că și asta este o fațetă a problemei. Acum avem un acord pe 5 ani, cel puțin uh, asta ne oferă un context previzibil și stabil al pescuitului de macrou în uh, Atlanticul de Nord-Est. Pentru mine și pentru uh, colega Damanaki, faptul că Islanda s-a retras este o dezamăgire. Am înțeles că se vorbește despre sancțiuni, e și asta o opțiune. Uh, dar cred că Deocamdată ar trebui să transmitem mesajul bun că avem o oarecare predictibilitate și durabilitate datorită celor două țări implicate, ceea ce nu cred eu că este o veste proastă pentru pescarii și familiile lor din Spania, Portugalia, Irlanda, Regatul Unit și celelalte țări vizate și alte țări uh, europene. Sigur, inițiativa revine uh, Comisiei Europene și aceasta mm, ține seama de părerea dumneavoastră și probabil și de uh, părerile celorlalți membri pe care le vom asculta imediat. Deci, vă mulțumesc. Uh, în momentul de față avem acord cu cele două țări. Uh, Islanda, deși uh, a fost deschisă acestui acord, deocamdată se confruntă cu posibilitatea sancțiunilor. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar. Are cuvântul domnul Mato Adrover. Două minute. Eu, cum... Mulțumesc, doamna președintă. Este o dezbatere comună și de aceea eu doresc să mă refer la spusele domnului Cadec în legătură cu bibanul de mare. Dar eu regret că doamna comisar pentru pescuit nu este prezentă, dar de fapt ar trebui să regrete domnia sa, pentru că eu am vrut să o felicit pentru acordul care s-a încheiat ieri între statele eh, cu ieșire la mare. Da. Eu, s-a spus aici că Uh, problema macroului nu este nouă. Nu, există multe inițiative și pot să spun că Parlamentul European a avut o răbdare extraordinară, uh, inclusiv vis-a-vis -vis de comisie. Și eu uh, am adresat multe întrebări comisiei și acum întrebam, aproape a trecut primul trimestru, de ce nu s-a încheiat încă un acord în ce privește tacul definitiv? Mă întrebam și de ce se permite ca Islanda și Islele Feroe să acționeze unilateral în ce privește capturile de macro în defavoarea altor state, cum ar fi Norvegia, deși noi avem un acord cu Norvegia. Mă întrebam de asemenea de ce nu acționează Comisia vis-a-vis -vis de uh, anumite state care nu respectă regulile și în același timp uh, cu un fel de dublă măsură acționează deosebit de sever față de alte state. Deci acum s-a ajuns la un acord. Spania își va putea uh, mări cota. Spania dorea să se interzică în primul rând pescuitul ilegal. A fost menționată și Islanda. Față de Islanda, Comisia trebuie să fie deosebit de atentă și deosebit de riguroasă. Nu poate să cedeze în fața unor state, indiferent cum se numesc ele, chiar dacă se numesc numește Islanda. Uh, o întrebare cu cartonaș albastru pentru dumneavoastră. Acceptați? Mulțumesc. Doresc să îi mulțumesc colegului pentru că, sigur, pescuitul pentru noi în Europa are un impact important, dar mă interesează care sunt avantajele acestei înțelegeri pentru pescarii noștri independenți și pentru IMM-urile care prelucrează peștele capturat. Considerați că înțelegerea care a fost încheiată are avantaje și există sancțiuni pentru cei care nu respectă prevederile? Eu cred că această întrebare ar trebui să o adresați Comisiei. Eu cred că acest acord este binevenit, mulțumitor. Dacă întrebați de impactul pentru diverse țări, cota se mărește cu peste 40.000 de tone uh, pentru Spania. Și sigur că trebuie să ne gândim la interesele fiecărei țări și dacă uh, vedem lucrurile din această perspectivă, s-ar putea să existe și dezavantaje, dar eu cred că ar trebui să răspundă mai bine Comisia la această întrebare. Mulțumesc, doamna Rodos. Mulțumesc, doamna președinte, stimat, domnule comisar, stimați colegi. Uneori, realitatea depășește ordinea de zi a Parlamentului și lucrurile se întâmplă mai repede. Eu mă bucur că s-a ajuns, s-a ajuns la un acord referitor la macro și mă bucur pentru pescarii din Europa de Nord care erau afectați de acest conflict. În ciuda acestei bucurii, trebuie însă să fac și unele observații critice. Războiul Macroului a fost nerezolvat timp de patru ani și este uh, ceva jenant pentru toată lumea. Este un uh, semn de slăbiciune pentru cooperarea internațională atunci când buni prieteni nu pot să coopereze. Nimeni nu are de câștigat din aceste conflicte Uh, și, bineînțeles, cel mai mult au de suferit pescarii care nu își mai pot certifica uh, peștele. Conflictul cu Islanda s-a extins în ultimul timp. Chiar și pescarii de herring uh, din Marea Baltică au fost afectați pentru că nu puteau să uh, își certifice capturile atâta timp cât nu exista un acord între Uniunea Europeană și Norvegia. Norvegia însă nu dorea un astfel de acord decât după încheierea acordului cu Islanda. Dragi colegi, eu nu uh, voi judeca cine nu, a, nu s-a comportat cum trebuie, cine ar fi trebuit să cedeze mai repede. Însă vă spun numai că avem nevoie de mecanisme internaționale pentru a putea dezbate și clarifica astfel de lucruri mai repede. Macroul nu este nici primul, nici ultimul uh, pește care își schimbă habitatul și asta duce la probleme în toate uh, statele. În următorul mandat trebuie să avem inițiative care să îmbunătățească gestiunea uh, pește, stocurilor de pește la nivel internațional. Bineînțeles, în plus ar trebui să cooperăm cu Uh, parlamentari din uh, statele vecine, Norvegia, Islanda. Același lucru este, bineînțeles, valabil și pentru statele din sud, de la Mediterană. Bineînțeles, noi reprezentăm cetățenii și cetățenii nu își, nu, nu își doresc război ale macroului. Mulțumesc, doamna Bilbao Barandica. Mulțumesc, doamna președinte. Eu uh, aș vrut să Uh, felicit uh, pe comisar uh, pentru acordul cu insulele Feroe. Dar, evident, avem nevoie de mai multă transparență și de dovezi științifice mai clare pentru a încheia un acord și cu Islanda. Nu putem să-i permitem să-și crească propriile cote unilateral. Din 2006, creșterea uh, în cazul Islandei a fost de 23 de ori și atunci alții nu au destul. În timp ce unii uh, își cresc profiturile, alții au nevoie de o creștere a cotei. Am, aș întreba Comisia ce are de gând să facă cu Islanda. Veți impune sancțiuni sau nu? și guvernul uh, spaniol este implicat în uh, sistemul cotelor. Avem câteva zeci de mii de uh, tone în plus. Mulțumesc, doamnă Bilbao. Doamna Levin. Mulțumesc. Domnule comisar, Modificările climatice sunt sesizabile, iar războiul macroului demonstrează că avem, de fapt, un conflict al resurselor. Există catastrofe naturale cu care ne confruntăm, lipsă de apă potabilă, fenomene ale migrației, toate creează o presiune asupra cetățenilor. Trebuie să găsim mecanisme pentru ca cei care au de suferit în urma acestor fenomene să poată fi ajutați. Cum a fost uh, posibil uh, să ne confruntăm cu această problemă a dispariției uh, stocurilor de macro din nordul Europei? Eu cred că nu am dispus de date corespunzătoare din partea Comisiei în ce privește prognoze referitoare la aceste stocuri. Iar Consiliul Internațional pentru Cercetarea uh, Mărilor și Oceanelor, uh, de asemenea, uh, a afirmat că aceste date nu au fost stabilite corect. Nu avem răspunsuri nici în ce privește mortalitatea acestei specii. Sigur că trebuie să avem convenții cu Islanda și cu insulele Feroe, dar toți partenerii ar trebui să înțeleagă și care este cauza acestor demersuri. Noi trebuie să creăm posibilitatea ca stocurile de macro să se refacă. ICES nu a putut să uh, ne dea date clare privind această mortalitate de durată în uh, rândul acestei specii. Și uh, Există evident și alte cauze flotele care până acum nu au putut să se implice în acest domeniu ar trebui să beneficieze de șanselor. Mulțumesc. Domnul în un minut. Thank you very much, President. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, cred că este nedrept să o atacăm pe doamna Damanaki pentru că nu este aici. I-a spus conferinței președinților că trebuie să fie la Tesaloniki la uh, o conferință internațională. Uh, Uh, pe ei, put, conferința președinților trebuia să o atacăm, uh, pentru că ar fi trebuit să fie mai uh, flexibil referitor la ordinea de zi. Sunt de acord cu Peter Cope Gallagher. Am ajuns la un acord, însă, în același timp, sunt de acord că să dăm 12,6% din uh, captura totală insulelor Feroe și Uh, să stabilim, să punem 5% pentru de, de, deoparte pentru Islanda și Rusia, sperând că se vor a, uh, a, uh, alătura acestui acord, mi se pare exagerat. Singurul lucru, motiv pentru care facem asta este că ni se spune că biomasa a crescut și că avem și acum avem o captură totală de 1,2 milioane de tone, ceea ce este dublu față de câțiva ani. Nu pare să fie ceva durabil. Însă Asta pe termen lung. Între timp, este o veste bună. Mulțumesc, domnul Ferreira. Prezident, senior comisariu. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, Tocmai am auzit de condiții climatice, condiții de vreme, care influențează uh, tiparul migrator al speciilor și distribuția acestora. Deci, uh, cota efectivă ar trebui să reflecteze să reflecte frecvența relativă a prezenței speciilor și ar trebui să fie o bază de date actualizată constant, dată fiind starea de fapt a resurselor piscicole. pentru negocierile interne și cu statele terțe. Pescuitul în Atlanticul de Nord și de nord-est. Este importantă partajarea cotelor între statele membre și trebuie să discutăm serios pe baza unor date empirice. Portugalia are stocuri semnificative de sardine, să zicem, care au crescut recent în apele naționale. Aceasta este o dată clară. Trebuie așadar să ținem seama de uh, situația reală și de poziționarea stocurilor. Uh, și cotele trebuie să reflecte acest lucru, dar trebuie să fie acordate mult mai rapid și mai expeditiv pentru a reflecta starea efectivă a speciilor. Deci aceste stocuri trebuie analizate pentru că unele sunt foarte abundente și doar așa putem avea o imagine externă obiectivă a ceea ce se întâmplă. Mulțumesc, doamna Cun, două minute domnule președinte verehrter herr kommissar liebe kolleginnen und kollegen! președinte, stimate domnule comisar Lewandowski, dacă ne gândim ce se întâmpla în anul 2009, Islanda se afla în fața unui faliment de stat și a solicitat sprijin din partea Uniunii Europene. Noi am acordat sprijin, dar am stabilit și condiții cât se poate de clare vis-a-vis -vis de acele uh, drepturi speciale pe care Islanda și le uh, autoacordase eh, pentru că încălcase retrase în mod substanțial uh, tacul stabilit, ca atare a creat un pericol masiv în ce privește supraviețuirea stocului de uh, macro. Noi acum trebuie să acționăm cât se poate de hotărât împotriva acestor procedee aplicate de Islanda pentru ca flota noastră de pescuit să nu aibă de suferit. Ce se întâmplă acum? Acordul cu insulele Feroe și cu Norvegia este pozitiv, dar sigur sigur că trebuie să ne uităm și la uh, tacul de care dispun acum state uh, care nu fac parte din Uniunea Europeană. Este nevoie să avem o înțelegere cu Norvegia. Sigur că și Norvegia trebuie să știe care sunt cantitățile acceptate de capturi pentru macro și după aceea în ce privește Marea Baltică unde avem la Skagerrak, Kattegat, uh, și în uh, alte regiuni în care uh, există stocurile de herinci uh, să existe un pescuit în cadrul unor norme acceptate. Pentru că aceasta este o condiție pentru ca această specie de pești să poată să supraviețuiască și în patria mea, Mecklenburg-Vorpommern, uh, să existe o șansă de supraviețuire pentru această specie. Mulțumesc domnului Gândă, cuvântul acum domnului Sanchez pentru un minut 30. Mulțumesc, doamnă președinte. 2014 va fi anul în care vom pune capăt războaielor Macroului. Au existat multe discuții între statele membre, dar și în interiorul statelor membre. Am văzut uh, pescari uh, din Galicia uh, protestând pentru cota spaniolă. Trebuie să eliminăm incertitudinea pentru statele costiere. Trebuie să avem soluții echilibrate, juste pentru fiecare stat membru. Și trebuie să distribuim cât se poate de just stocurile existente. La orice stoc, dacă ai uh, 90% captură din ce există, uh, nu poate să fie ceva bun. Trebuie să avem reguli pentru durabilitate care să acopere și Islanda și insulele Feroe. Și sper că la negocierile de la Londra vom uh, reuși să deschidem poarta pentru a fi mai dur cu Islanda, astfel, pentru a, astfel încât să avem o relație clară uh, cu această țară. Am făcut același lucru cu Norvegia și am văzut că stocurile au crescut. Și sperăm să avem și un acord bilateral între noi și Uh, Norvegia care să ajute la uh, creșterea stocurilor. Și pentru bibanul de mare, recunoaștem că stocurile au crescut. Mulțumim. Doamna Cari, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi aș vrea să vă felicit pentru acordul încheiat ieri. Este un lucru bun care merge în direcția bună, dar Islanda nu face parte din acord și atunci nu am rezolvat cu totul problema. Politica comună în domeniul pescuitului este absurdă, nu este o problemă de durabilitate, este o problemă de bani. Toată lumea știe că macroul s-a deplasat și atunci, evident, uh, Islanda și insulele Feroe vor să prindă mai mult. Acest lucru însă nu arată Uh, lăcomia Uniunii Europene. Vă rog să nu uh, continuați cu sancțiunile pentru că el nu rezolvă problema. Mulțumesc, domnul Fanisteroi. Mulțumesc. Eu sunt mulțumit cu acordul care a fost încheiat. Pe de o parte este în uh, beneficiul pescui, pescarilor, cât și al stocurilor de pești. Uh, mai ales acordul cu Norvegia prevede o stabilizare a stocurilor, existența unei perspective pe termen mai lung iar în ce privește uh, bibanul de mare, uh, trebuie să abordăm principial lucrurile altfel. Când domnul comisar spunea că s-ar putea rezolva lucrurile descentralizat și regional, uh, de fapt înțeleg că nu funcționează bine managementul și că există o diminuare a stocurilor. Iar întrebarea domnului Cadec încerca să impună o modificare a strategiei și încheierea de acorduri internaționale care să garanteze durabilitatea pescuitului pentru aceste specii. Iar în ce privește întrebarea pusă de domnul Cadec, trebuie să ne concentrăm pe eh, bazele eh, bune Um, europene. Domnul uh, Cadec uh, spune că trebuie să existe un acord privind uh, fondul de pescuit. Da, este nevoie de resurse umane și financiare care să garanteze o activitate de control riguroasă nu știu, uh, relația aceasta, uh, coordonare centrală sau uh, descentralizată, trebuie să fie analizată din punct de vedere al rezultatelor. Da, există pentru macro o veste bună, dar rezultatele pentru bibanul de mare sunt nesatisfăcătoare. Mulțumesc. Următoarea intervenție, un minut și 30, din partea doamnei Toma. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Dragi colegi, Uniunea Europeană a luat um, o direcție um, istorică în um, acest subiect. Obiectivul său trebuie acum însoțit de măsuri de gestiune și de noi uh, exigențe impuse partenerilor noștri. Mai întâi se pune problema pescuitului recreațional. De exemplu, între 2009-2010 în Franța, pescuitul profesional avea cam 100 de uh, milioane, în timp ce cel recreațional 200 și ceva. Uh, Uh, astăzi se evaluează uh, metodele de gestiune cele mai uh, adecvate pentru Biban și Comisia trebuie să vină cu o propunere care să includă și pescuitul recreațional. Este esențial să se țină seama de capturile făcute în scop recreațional atunci când se analizează starea stocurilor și nu trebuie să ne uh, bazăm doar pe cifrele uh, pescui, uh, pescarilor profesioniști. Același lucru trebuie impus și partenerilor noștri. Este inacceptabil ca cursa pentru macrou în care s-au angajat Islanda și insulele Feroe să fie lăsată liberă. Cum vrea um, uh, Uniunea, Comisia să se asigure că se respectă cotele? Pentru că este evident că nu există o corelare între fondul uh, de pescuit și resursele disponibile. Cotele trebuie să se aplice tuturor, peste tot și pentru toate speciile. Mulțumesc. Trecem la procedura um, Catch the Eye și are cuvântul doamna Fleur Esteves. Mulțumesc, doamnă președinte. Consider că este bine uh, că am obținut acest acord la Londra ieri. Este un acord bun pentru pescarii europeni și uh, nu este în beneficiul uh, pescarilor care fac pescuit ilegal, cum sunt cei din Islanda. Uh, se prevăd, există instrumente legale valabile la ora actuală care pot fi folosite împotriva acestor state uh, care încalcă prevederile. Și am solicitat uh, Comisiei să aplice aceste instrumente. Pescarii erau la limită când uh, era, când era vorba de pescuitul de macrou, iar acest acord le va da puțin spațiu de manevră. Iar cotele au crescut. Trebuie să ne asigurăm că cota obținută maximă va fi distribuită în mod just între diferitele uh, părți. Vă mulțumesc, doamna McGuinness. Thank you, Madam President and Mulțumesc, doamna președintă, domnule comisar. Noi am salutat astăzi acordul care s-a încheiat la Londra ieri seară între Uniunea Europeană, Norvegia și insulele Feroe, pentru că doream să se pună capăt pescuitului irresponsabil care a fost practicat. Bun, este salutară înțelegerea, dar există în continuare probleme, pentru că uh, Islanda uh, nu a Um, obținut uh, permisiune suplimentară de a intra în apele teritoriale ale Uniunii Europene și ar fi fost vital. Iar uh, în ce privește creșterea uh, tacului um, la Macro, este important pentru Islanda. Eu cred că trebuie să existe din acest punct de vedere repartizare echitabilă inclusiv pentru insulele Feroe, dar să ne gândim și care este relația cu Rusia, cu China eventual. Oricum e important că Uniunea Europeană prevede acum sancțiuni pentru practici responsabile în domeniul pescuitului. Încheiem aici procedura CHCI. Domnule comisar, aveți cuvântul. Thank you. Thank you. Mulțumesc frumos. Vă mulțumesc încă o dată pentru intervențiile dumneavoastră. Eu sunt aici pentru a apăra acordul de ieri. Este un acord echilibrat care creează un uh, cadru stabil pentru pescuit și uh, în ceea ce privește Islanda e loc de mai bine, dar cred că uh, va mai avea loc încă o încercare de a aduce Islanda alături de noi. Asta trebuie să se întâmple înainte de sancțiuni vis-a-vis -vis de Groenlanda, uh, acțiunea unilaterală este un motiv de îngrijorare. În ceea ce privește pe Maria Damanachi, scuza este una foarte bună. Participă la o reuniune importantă, dar ieri a promis că va intra în detalii uh, cu privire la, în, alături de Comisia pentru Pescuit. Uh, Apoi, uh, bimenul de mare. Într-adevăr, uh, acordul la care s-a ajuns nu este acceptabil aici, dar vorbim de regionalizare și, prin urmare, statele membre sunt cele responsabile de gestionarea și de controlul pescuitului. Am înțeles ce se spune vis-a-vis de sancțiunile pentru Islanda, dar și, ce, și um, cota europeană ca opțiune pentru bibanul de mare. Deci vă mulțumesc pentru intervenție. Mulțumim, domnule comisar. Se încheie dezbaterea pe acest subiect, așadar, și înainte de a trece la subiect, am uh, o, un anunț. Autoritățile competente din Germania mi-au comunicat alegerea doamnei Anet Coevius în, ca înlocuitor pentru domnul Klaus Heiner Lane în vigoare din 12 martie 2014. Conform articolului 7, aliniatul 1,